Eh, dear colleagues, if we are ready to vote, we can proceed. Thank you. Dragi colegi, dacă sunteți gata, putem deja să începem cu votul. Dragi colegi, în primul rând, bun venit um, vicepreședintului de la Econ. Uh, domnul Gualtieri nu poate să vină, are o întâlnire în Italia, așa că urăm bun venit vicepreședintelui Comisiei Econ. Bun venit și membrilor Econ la votul acesta cu privire la proiectul de moțiune um, pentru uh, regulamentul 150, 1053 legat de uh, um, regulamentul delegat Comisiei care modică uh, regulamentul 2016-1675 care se identifică statele cu risc ridicat. Știți că um, a fost modificată Guiana în um, linia orientărilor FATF, um, însă coordonatorii au indicat o posibilă respingere a actului delegat. Așa că uh, reuniunea de astăzi a fost uh, organizată pentru a se lua o decizie din partea ambelor uh, comisii. Înainte de asta vreau să vă reamintesc că calendarul s-a cerut o prelungire cu încă o lună ceea ce înseamnă că există un termen uh, până pe 24 ianuarie pentru a se opune oficial actului, iar uh, proiectul de rezoluție de astăzi va ajunge în plenară din ianuarie 2017. Uh, și în acest sens, Econ și Libe au um, propus um, un proiect de rezoluție pe care să-l um, votăm. Putem acum să trecem la vot. Cred că domnul vicepreședinte vrea să facă un scurt anunț înainte să începem. Mulțumesc, domnule Moraes. Vreau să vă mulțumesc în calitatea dumneavoastră de președinte al LIBE și vreau să reamintesc membrilor ECON că noi uh, ne continuăm uh, întâlnirea în sala 1A după vot. Asta vreau să vă spun. Bun, atunci putem să trecem direct la vot. Alineatul 1, textul original. Totul este electronic oricum. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Colegii de la Econ sunt aici, deci fac o scurtă pauză înainte să începem. Cei care nu aveți, vă rog o secundă. Dacă nu aveți carte electronice de vot, vă rog să ne indicați acest lucru acum. Domnule Mișel, ne, ne spuneți că nu aveți uh, uh, cardul? Da. Bun. Pentru cei trei colegi care nu au uh, cartela de vot electronică, um, să ridicați mâna și o să vă înregistrăm uh, votul. Dacă toată lumea e mulțumită, atunci haideți să o luăm de la capăt cu alineatul 1. Alineatul 1 s-a deschis uh, votul. Se adoptă. Alineatul 2. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 1, textul original, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 4A9, amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 6A, nou amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 7A, nou amendamentul 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul AA9, amendamentul 4, să a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul AB9, amendamentul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul B, s-a deschis votul. S-a votul. Se adoptă. Considerentul BA, amendamentul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul C, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul CA, amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul CB, amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul D. S-a deschis votul. Închis votul. Se adoptă. Considerentul DA, amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul E, amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Textul original. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bun, uh, excludem textul original. Amendamentul 11, considerentul EA. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. S-a deschis uh, votul. Nu, nu trebuie să facem textul original. Nu, nu, textul original, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul prin apel nominal. S-a deschis votul. Votăm textul așa cum a fost modificat. S-a închis votul. Se adoptă. 47 de voturi pentru, 8 împotrivă, 25 de abțineri. So colleagues, um, Dragi colegi, votul va ajunge în plenară în ianuarie 2017. Luăm o pauză scurtă. Le mulțumim um, colegilor de la ECON, iar noi, cei de la Comisia Libe, trecem la propriul nostru vot. Luăm o scurtă, mică, o scurtă pauză